Nu este cazul, procesul este astfel aprobat. Trecem la voturi. Începem cu, amend- cu propunerea de rezoluție, propunerea de rezoluție comună din partea a șase grupuri de lucru. Domnul Caspari, pe regulament, vă rog. Sehr geehrter Herr Vizepräsident Wieland, sehr geehrte Stimate domnule vicepreședinte Vilan, stimați colegi, în conformitate cu articolul 22.4 al regulamentului de procedură, președintele Parlamentului European reprezintă Parlamentul către exterior. Pozițiile Parlamentului sunt stabilite comun prin votare, câteodată câștigăm, câteodată pierdem, dar în calitate de democrați acceptăm întotdeauna rezultatul. Ieri președintele Schulz a reprezentat Parlamentul la summitul de la Bruxelles și a X-a oară și-a prezentat părerea personală și nu părerea acestei instituții. Un exemplu, de exemplu, Parlamentul și-a menționat pozițiile cu privire la protecția investițiilor în legătură cu colegul Cadelarif și a stabilit o majoritate în acest punct, dar și rezoluția colegului Vital Morera cu privire la TTIP a fost votată cu majoritate. Dacă tocmai președintele Parlamentului nu ia hotărârile în serios, nu trebuie să ne mai mirăm dacă Comisia, Consiliul sau alți eurosceptici nu mai ne iau în serios nici ei. După ce s-a întâmplat X oară acest lucru, cerem vrem ca președintele să, și serviciile acestui Parlament să aibă grijă ca la toate evenimentele oficiale să reprezinte într-adevăr poziția oficială a Parlamentului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Caspari. O să încercăm să investigăm acest lucru. Domnul Butikofer, vă rog fără microfon. Vă rog, aprindeți microfonul, spune președintele. Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să rog biroul să se gândească dacă nu ar trebui să avem un comitet de verificare a reprezentării corectă a hotărârii acestei instituții pentru ca președintele să poată să aibă la uh, dispoziție să-i se uite pe, la degete ce facem fiecare zi 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Mulțumesc, domnule Bütikofer, mulțumesc. Trecem acum la vot. Începem cu o propunere comună de rezoluție din partea șase grupuri politice cu privire la situația din Sudan. Votăm cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai departe trecem la propunerea de rezoluție cu privire la Egipt, propunere comună de rezoluție de la șase grupuri politice Aliniatul 6 pe două părți, cine prima, pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua prim, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, aprobă. Considerentul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul Q, cine este pentru, prima parte, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția totală cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la votul unor uh, Nigeriei, acum pe Nigeria, tot o moțiune de rezoluție din partea șase grupuri. Avem un amendament 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă și acum uh, în totalitatea sa rezoluția s-a deschis votul, vot cu apel nominal. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, am o comunicare să vă fac în ceea ce privește numirile în uh, delegațiile interparlamentare. Nu au existat amendamente, așadar sunt aleși uh, membrii așa cum a fost propuși de către conferința președinților. Votăm acum propunerea de rezoluție cu privire la Ucraina. Avem o propunere comună de rezoluție din partea 5 grupuri și din partea domnului Mațuronis și Cricule. Aliniatul 1, amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Bine, verificăm atunci. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Avem un amendament oral din partea domnului Isarius Volski. Domnule Isarius Volski, vă rog. Microfon. Aș dori să adaug următoarea frază. Cere rebelilor și mercenarilor să facă același lucru și să nu folosească civilii ca scuturi umane. Mulțumesc. Gibt es Einwände? Există obiecții? Nu este cazul, atunci votăm în această formă. Acum încă o dată mulțumesc pentru, împotrivă, abțineri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 Se adoptă. Alineatul 8, textul original s-a rezolvat, astfel trecem la alineatul 12, textul original și cu un amendament oral din partea domnului Șarius Volski, vă rog. At the end of the text, la sfârșitul textului să adăugăm următoarele cuvinte și și cere ca toate părțile să facă tot ce le stă în putere pentru a proteja civilii și ca să permită asistența umanitară ucraineană. Herr Kollege Sarjus-Wolski. Domnule sarius wolski am votat amendamentul 9 care s-a adoptat, deci A8 este caduc astfel și dumneavoastră ați prezentat un amendament oral pe care de fapt îl prevedeați pentru aliniatul 8, însă nu mai se aplică. Poate vrea să faceți un amendament la aliniatul 12, nu? Oral amendment concerning... Amendament oral, amendamentul oral se referă la 12, nu la 8. Paragraph 8 was caduc. 8 este caduc. Paragraph 8 is caduc. Alineatul 8 este caduc. Vreți să aduceți un amendament la alineatul 12 sau nu? Yeah. No, okay. Nu, foarte bine. We do not, do not need to vote on paragraph 12. Deci nu votăm alineatul 12. Urmează următorul punct cu apel nominal. Am alea abgestimt. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10, cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 11, vot cu apel nominal. Dar avem aici un amendament oral din partea domnului Sarius Volski. la sfârșitul acestui amendament, după rhetoric, vreau să adăugăm including from Russia și după aceea se continuă cu which may further aggravate the conflict. Dorește cineva să-și impună Ă, obiecțiile, nu este cazul, atunci se votează în această formă. Acum vot cu apel nominal amendamentul 11, astfel modificat, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4 pe trei părți. Prima parte cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificare. Partea a doua se verifică, s-a deschis votul. Am alea abgestimt? A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Partea a treia, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 acum, cu amendament oral din partea lui Sarius Volski. Vă rog. It is oral amendment to the oral amendment. Este un amendament la amendamentul verzilor. Propun aici să eliminăm la în rândul 3 cu cuvintele uh, și din decizia guvernului maghiar de a semna cu Rusia un acord privind energia. Deci acest text este propus de vers, amendamentul 5, eliminând la rândurile 3, 4, 5 și guvernia, ă, decizia guvernului ă, maghiar de a semna un acord privind energia cu Rusia. Există obiectii? Cred că sunt 40 de colegi, deci se votează amendamentul în forma sa originală, 5 în forma originală. Vă rog să deschide votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 7. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Haben alle abgestimmt? ab A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 2, două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Alineatul 4, textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea și s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Am alea Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 16, textul inițial, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 19, două părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 27, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 28, două părți, partea 1, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 12, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Alina, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Se verifică. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă pentru că sunt foarte multe abțineri. Alime, alin, amendamentul 7, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Am alea abgestimmt? Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 42, textul inițial, în patru părți, toate prin apel nominal, partea întâi s-a deschis votul. Ați votat? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia s-a deschis votul. Ați votat. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 4 s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 43, textul inițial, două părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 44, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8, prin apel nominal, s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 45 textul inițial, două părți, partea întâi, pentru. Un punct de procedură, vă rog. Mr. Chairman, we put in an oral explanation on this vote. Domnule președinte, am avut o explicație orală pe acest vot și a fost acceptată înainte la amendamentul 45 cu privire la libera circulație a lucrătorilor și îmi cer scuze, spune președintele, vreți o explicație sau ce? Sau aveți un amendament oral? Deci explicațiile de vot sunt după vot. First point. Paragraf 45 original. Alineatul 45, textul inițial, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se... Haideți încă o dată, pentru. Da, se adoptă. Vă rog, stimate coleg. Aș vrea să fac o propunere. Sunt nou aici în Parlament, dar am experiență parlamentară. Vă rog să nu vă supărați, dar ar fi bine dacă am avea măcar timp între pentru, împotrivă și abțineri și se adoptă. Pentru că e greu să și ridicăm mâna. Sunteți un pic prea rapid. Herr Kollege, Stimate coleg, voi încerca cu mare plăcere, dar uh, veți observa rapid că uh, colegilor nu le place când se merge prea încet. Dacă stăm 10 minute în plus, sunt mulți colegi care au avioane de prins și trebuie să ne mișcăm repede. Sie haben dafür auch, Sie haben dafür auch aveți liste de vot pregătite dinainte de colaboratorii dumneavoastră, oricum. Deci, după 14, după 14, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă? Haideți să verificăm. Am Toată lumea a votat, s-a închis votul. Abgelehnt. Se respinge. După considerentul K5 s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Votăm acum întreaga rezoluție, așa cum a fost modificată, s-a deschis votul prin apel nominal. Am alle Toată lumea a votat. S-a închis votul. Angenomen. Se adoptă. Trecem acum la votul referitor la situația din Irak. Avem uh, moțiuni de rezoluție comună de la cinci grupuri. În primul rând, vot prin apel nominal la amendamentul 2. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Propunerea de rezoluție în totalitatea sa. Mai avem, de fapt, un amendament oral de la doamna Gomes. Vă rog. Am impresia că s-a făcut o ajustare tehnică. Data este 15 iulie în loc de 14, într-unul dintre aliniate, la aliniatul 6. C'est euh, uh, sur, sur, uh, sur la... În legătură cu Ehm, consideră binevenită alegerea noului președinte al Parlamentului din Irak pe 14 iulie, dar trebuie să schimbată data, trebuie să fie 15 iulie. Mulțumesc, doamnă Gomes. Vom verifica și vom corecta. Votăm acum întreaga propunere de rezoluție pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la rezoluția privind Propunerea de rezoluție privind escaladarea violenței între Israel și Palestina, o rezoluție comună propusă de cinci grupuri, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 2 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 1 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 prin apel nominal s-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la întreaga propunere de rezoluție prin apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerea de rezoluție pe tema crimei de agresiune. Avem o propunere de rezoluție de la un grup, de la grupul ECR, și o votăm pe ea mai întâi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la propunerea de rezoluție comună din partea a cinci grupuri. Avem doar un vot privind considerentul F, textul inițial, două părți, partea întâi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Avem apoi votul privind uh, rezoluția nemodificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai am și o comunicare. Domnul Carlos Jiménez Villarejo a a uh, demisionat din Parlament începând cu 1 august 2014. În acest loc liber al domnului Jiménez Villarejo va a, uh, trebui uh, realocat statului membru căruia îi se cuvine. Vă urez tuturor drum bun și o